Good afternoon and thank you. I'm sorry I'm a bit late. Bună ziua. Îmi cer scuze că am întârziat puțin, pentru că mi-a întârziat puțin trenul din Regatul Unit. Sper că nu este primul pas pentru a deconecta și mai mult Regatul Unit de continent. Da, putem adopta ordinea de zi? Da. comunicările președintelui. Aș dori să vă aduc aminte că reuniunea noastră este transmisă pe internet, avem un nou buletin informativ și puteți folosi aplicația reuniunea electronică, e-meeting. Putem aproba procesul uh, verbal. Dacă nu se vor depune obiectii până la sfârșitul reuniunii, procesul verbal va fi adoptat. Primul punct de ordinea de zi este discutarea amendamentelor de compromis depuse la raportul referitor la um, propunerea de directivă privind cadrul juridic al Uni Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente. Raportarea este doamna Calas, care îi dau cuvântul. Vă mulțumesc. Avem 10 amendamente de compromis. Compromisuri care reflectă necesitatea ca în domeniul vamal uh, societățile nu sunt obligate automat să încalce regulile, astfel încât uh, contextul general al unei încălcări ale regulilor trebuie să fie luat în uh, vedere. Este vorba de ține în cont de principiul proporționalității și subsidiarității și permitem statelor membre să aplice sancțiuni penale dacă gravitatea cazurilor cere acest lucru. Deci ne-am îndepărtat mult de la propunerea mea inițială. Am încercat să, și, am, și am venit în, uh, în întâmpinarea celorlalte grupuri politice. Am propus un prag uh, financiar pentru a diferenția între sancțiuni uh, penale și nepenale. Există două compromisuri în legătură cu care nu am căzut asupra unui acord. Nivelul sancțiunilor este unul dintre aceste puncte controversate. Eu am propus să înlăturăm minimul pentru, pentru unei sume fixe pentru uh, încălcări minore, pentru că 150 de euro ar fi disproporționat față de uh, încălcarea în sine nicio sumă minimă sau o sumă, un prag minim ar fi acceptabilă pentru a uh, răspunde acestor îngrijorări. Însă, pragurile minime și maxime pentru încălcările grave, cred că ar trebui să fie uh, respectate, pentru că trebuie să impunem, din punctul meu de vedere, un prag minim pentru încălcările grave, în legătură acum cu nivelurile în sine. De ce uh, avem o gamă între 100 și 150%. Acest lucru reflectă practicile actuale din statele membre. Acolo se, se respectă aceste, aceste criterii și această, acest palier de 50% oferă flexibilitate suficientă statelor membre. Dacă oferim un grad mai mare de flexibilitate, atunci am distorsiona piața unică. Și sper că vom putea rezolva acest punct final spinos și să ajungem la un vot încununat de succes în comisia noastră, ținând cont de volumul de muncă investit de toată lumea care s-a ocupat de acest raport. Mulțumesc! Um, is it Antonio or Robert? Nu știu dacă Antonio sau Roberta Mățola are prima cuvântul. Vă rog, Roberta. Nu. Îmi cer scuze, Roberta Mățola. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, permiteți-mi să-i mulțumesc Caiei pentru munca sa excelentă, care ne-a permis să îmbunătățim această propunere și să includem cât mai multe din uh, comentariile raportorilor din umbră. Cred că nu este niciun secret că mulți dintre noi, inclusiv uh, grupul nostru politic, a avut rezerve puternice față de propunerea inițială a Comisiei Europene și apreciem eforturile depuse pentru a ajunge la un uh, posibil acord transpartinic. Raportoarea știe că avem în continuare câteva rezerve legate în primul rând de principiul subsidiarității. Noi ne-am dorit să oferim statelor membre și autorităților competente din acestea flexibilitatea necesară, garantând în același timp faptul că această propunere Uh, simplifică încălcările dispozițiilor vamale și sancțiunile aferate. Și în această lumină ar trebui să, ne, să înlăturăm pragul minim de sancțiuni din articolul 11, mai ales când vine vorba de accizele neplătite. Este o modificare care ar fi foarte importantă pentru IMM-uri și pentru persoanele fizice care comit o infracțiune, o încălcare minoră. Noi considerăm că autoritățile competente din statele membre sunt cele mai în măsură să ia decizii când vine vorba de încălcările dispozițiilor vamale și sancțiunile aferente în funcție de uh, fiecare caz în parte. Deci autoritățile respective trebuie să dispună de flexibilitatea necesară din acest punct de vedere. În această etapă a procesului legislativ nu dorim să ne exprimăm o listă de dorințe vis-a-vis -vis de rezultatul dorit Înțelegem că s-a ajuns la, un, la o variantă aproape finală a textului care reflectă unele din îngrijorările grupurilor politice, însă cred că ar trebui să mai uh, modificăm puțin uh, textul uh, pentru a putea merge mai departe cu această propunere și pentru a putea discuta voi cu Consiliul. Grupul nostru politic uh, așteaptă varianta finală a textului pentru a lua uh, decizia finală privind votul din această comisie, însă și desigur vom uh, continua contactele strânse cu raportoarea, căreia am dorit să-i mulțumim și am dorit să mulțumim și celorlalți colegi pentru dorința de a ajunge la un consens sau cel puțin la o poziție care se bucură de o majoritate de, da, de sprijinul majoritar al comisiei noastre. Mulțumesc. Nu știu cine ia cuvântul în numele socialiștilor, pentru că Virginie nu este prezentă. Trecem la Dan Dalton. Îți mulțumesc, Vicky. Din punctul nostru de vedere, um, niciodată nu am acceptat premisa de la care, pe care se bazează propunerea comisiei, ne, suntem îngrijorați din punctul de vedere al respectării principiului subsidiarității. Și acesta fiind spusă, câteva propuneri făcute de PPE, ceea ce privește pragurile pentru infracțiuni minore, praguri uh, de zero, uh, oferă flexibilitate statelor membre. Însă, pe mine mă îngrijorează faptul că acceptăm această premisă, că Uniunea Europeană uh, are competența stabilirea acestor praguri, care pot fi zero astăzi, însă pe viitor s-ar putea modifica. Și în plus, cred că trebuie să fim precauți, pentru că în lumea digitală discutăm foarte mult despre piața unică digitală și în mediul digital, oamenii cumpără uh, produse uh, de pe internet din afara Uniunii Europene. Dacă achiziționezi un uh, produs uh, din Statele Unite ale Americii, care costă 200 de euro, de exemplu, vei fi căutat de autoritățile vamale și uh, care te vor uh, amenda. Deci trebuie să fim foarte uh, uh, precauți când vorbim despre o, o sancțiune minimă, o, o o amendă minimă de 750 de euro, de exemplu. Deci, uh, în uh, evenimentul, dacă, dacă cumva uh, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană peste două săptămâni, s-ar putea să ai necazuri dacă aduci un măr din Anglia în Belgia. Deci eu nu consider că avem nevoie de această propunere, însă, acestea fiind spuse, analizăm propunerea făcută de PPE privind amendele minime pentru a vedea dacă putem fi de acord. Însă, după cum am spus, nu suntem de acord cu premisa pe care se bazează întreaga propunere a Comisiei. Este cineva prezent din partea grupului GUE? Cineva din partea verzilor dorește să ia cuvântul? Andreas Schwab. Ă, nu din partea verzilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mai adaug două puncte. Cred că trebuie să spunem că în urma ă, deciziei Tribunalului OMC, Comisia Europeană nu avea altă opțiune decât să vină cu o propunere. There's something very strange going on with the Doamna președinte, se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat cu interpretarea pe canalul 2. Nu se aude limba engleză. Îmi cer scuze, Andreas. We're not going to sanction you. Is that better? Can we try again? Nu te vom uh, amena. Și, din păcate, în continuare aud limba poloneză. That's, yes, that's better. Thank you. Should we try that again? Andres, please will you speak for the EPP? Haideți să mai uh, încercăm o dată, Andreea, să-ți dau din nou cuvântul în numele PP-ului, nu a verzilor. Da, din nou, domnul președinte, vă mulțumesc. După cum am spus, în urma deciziei Tribunalului OMC, Comisia nu avea altă opțiune decât să uh, vină cu o propunere de aliniere a acestui cadru legislativ privind uh, încălcările vamale și sancțiunile aferente. Era evident că această propunere nu se va bucura de o apreciere foarte mare din partea statelor membre și uh, propunerea făcută de comisie nu putea să aibă decât această formă. Cred că raportoarea a depus eforturi mari, foarte mari pentru a ajunge la un uh, compromis, un compromis care nu este deloc ușor de, de atins și, după cum am spus, uh, Uh, după cum a spus deja, um, comisarul a, um, de resort a fost prezent în comisia noastră, a discutat despre o strategie în domeniul VAMAL, însă grupul nostru politic nu prea, nu prea înțelege în ce constă această strategie, pentru că Până la urmă, statele membre au competențe în domeniul uh, VAMAL și propunerile făcute de comisie în acest domeniu trebuie să se bucure de acceptanța statelor membre și cred că în acest punct de vedere lucrurile sunt în continuare problematice, însă um, cred că am reușit să facem un mic pas uh, înainte. Doamna președintă, mi se pare că înțeleg că coordonatorul din partea PPE-ului își dorește să invităm uh, comisarul competent în domeniul uh, vamilor să discutăm uh, acest uh, subiect. Știm că urmează să discutăm și actele delegate privind codul vamal al Uniunii și s-ar putea să fie o ocazie bună pentru a adresa o asemenea invitație. Însă voi discuta, vom discuta mai mult acest subiect împreună cu ceilalți coordonatori. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dorește cineva un reprezentant al Comisiei să ia cuvântul. Vă rog, Comisia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să precizez că luăm notă cu mare satisfacție faptul că vă apropiați de un acord pe marginea acestui dosar. Înțelegem că este un raport foarte dificil și am Înțeles că veți discuta despre adresarea unei invitații comisarului de a participa la o reuniune comisiei pe această temă. Doamna președinte, da, suntem întrebați în continuare de uh, părțile interesate în acest domeniu, în legătură cu codul, codul uh, VAMAL. Nu este posibil să închiriezi și să conduci un autoturism în uh, Uniunea Europeană dacă nu ai cetățenia europeană. Este un lucru foarte uimitor pentru, pentru noi și cred că avem nevoie de toate detaliile necesare în acest punct de vedere din partea Comisiei. Doamna Calas, nu mai am multe lucruri de adăugat pentru că știu foarte bine care este situația în care ne aflăm și o să revin cu o propunere finală în legătură cu cele două puncte care sunt controversate. Mulțumesc! Mulțumesc! Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, discutarea amendamentelor de compromis și amendamentelor uh, avizului privind mandatul uh, pentru trialog referitor la bugetul pe anul 2017. Votul va avea loc mâine. Au fost depuse 19 amendamente și redactate până acum 4 amendamente de compromis. Dau cuvântul doamnei Iacon Sari. Mulțumesc. Mulțumesc. A fost uh, raportul din umbră pentru cooperare extraordinară și la fel ca uh, după cum a spus președinta, sunt 19 amendamente. Uh, noi am încercat să le grupăm în 5 amendamente de compromis. Eu cred că rezultatul este unul echilibrat, iar în uh, aviz am putut constata că în ce privește bugetul Uniunii Europene pe 2017, ei bine, există o susținere la adresa economiei circulare Acum trebuie să vedem ce se întâmplă și cu protecția consumatorilor. Trebuie să reglăm toate problemele care există uh, aici. Mai sunt câteva modificări care trebuie făcute, mai ales în ce privește reglementarea, după cum spuneam, uh, protecției consumatorilor. Trebuie să monitorizăm îndeaproape situația. Am uh, avut o mare majoritate în ce privește rolul care trebuie jucat de IMM-uri și trebuie să, ele trebuie să aibă acces la finanțare la un nivel suficient. Uh, cu asta vreau doar să mai felicit încă o dată raportorii din umbră. Mulțumesc! Thank you. And now Antonio Lopez Isturis. Mulțumesc acum uh, următorul orbitor. Sobre el informe, gracias Presidenta Iaconsari. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. În ce privește raportul Sari, vreau să îi mulțumesc pentru că a avut o atitudine proactivă în căutarea consensului. Consider că mâine vom putea vota un text echilibrat pentru comisia noastră. Este un text pozitiv. Aici noi vrem să lansăm un mesaj către Comisia pentru Bugete, să vedem care sunt politicile noastre pentru piața internă și protecția consumatorilor, pe care le dorim uh, luate în considerare în următorul buget. Textul inițial a fost o bună bază de plecare, uh, apoi amendamentele depuse au uh, subliniat și au nuanțat uh, textul. Pentru mine și Partidul Popular European a fost important să menținem spiritul aliniatului 2, eliminând însă uh, referințele competențelor celor trei comisii, de exemplu în materie de migrație sau viitoare acorduri internaționale și în acest sens uh, susțin amendamentul de compromis numărul 1 care elimină aceste referințe. Alte lucruri care trebuie menționate sunt uh, uh, protecția consumatorului și rețeaua pentru asta și formul pentru piața unică în uh, alinetele 7 și 9 și nu putem da uitării competențele noastre care includ protecția consumatorului. Și, din nou, trebuie să evidențiem referin, referirea făcută la tranziția spre o economie circulară, alineatul 2, în linie cu rezoluția adoptată uh, la Congresul PPE în 2015 privitor la economia circulară 2.0. E o temă de mare actualitate și Parlamentul European trebuie să susțină această politică. Și, în fine, mulțumesc raportoarei și colegilor care au uh, adus uh, noi idei uh, acestui raport. Mulțumesc! Dan Dalton. Thank you. Dan Dalton. Îți mulțumesc, Vicky pe acest subiect, chiar dacă nu am depus niciun amendament. Speram ca uh, raportoarea să țină cont de propunerile noastre de respectare a pragurilor, însă, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Și această procedură este una puțin dificilă. Nu suntem împotriva resurselor uh, bugetare uh, suficiente pentru piața internă Însă, în acest moment, se, se redactează liste cu dorințe suplimentare de cheltuieli și să mergem uh, împotriva curentului uh, european de a ne concentra. Nu ne concentrăm pe cheltuielile care trebuie făcute uh, cel mai bine. Și dacă nu vom recunoaște această problemă, chiar dacă ne dorim un buget suplimentar pentru piața internă, atunci vom ajunge la situația în care va trebui să operăm reduceri bugetare în alte domenii. Și uh, nu putem uh, cere în continuare mai mulți bani din partea contribuabililor, nu mi se pare un lucru corect. Deci, din păcate, chiar dacă raportul nu este atât de prost, datorită faptului că nu include acest punct important pentru noi, nu putem să uh, fim de acord cu el. Mulțumesc. Dita nu este prezentă din partea ALDE. Nu știu dacă cineva din partea GUE sau a verzilor dorește să ia cuvântul sau dacă există și alte, uh, alte comentarii. Dacă nu, vom reveni la raportor. Doamna Iacunsari. Eu, kiitoksia puheenjohtaja. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, am avut motivele mele atunci când nu am acceptat propunerea grupului ECR, în primul rând. Nu este, de fapt, nicio propunere de amendament, motiv pentru care este și dificil să discutăm aici despre așa ceva. În al doilea rând, e vorba de un subiect pentru care e nevoie de o dezbatere în detaliu, în legătură cu platformul despre care vorbim aici pentru că dorim să avem mai multă flexibilitate, dar asta nu înseamnă că se vor spări fondurile. S-a vorbit despre flexibilitate. Uh, așadar, dumneavoastră, practic, n-ați propus nimic concret. Thank you. So we are voting this. Mulțumesc. Deci uh, vom uh, vota mâine dimineață. Foarte bine. Și acum trecem mai departe. Domnul Zulu, dacă a venit. Dar înainte de a începe, Marco, voi aloca 5 minute suplimentare dacă poate mai sosez niște raportori din umbră. Totuși, Eva, nu e aici? Nu. Ba nu, se pare că a venit toată lumea, iată, în sfârșit. Și atunci dau cuvântul lui Marco Zullo raportor uh, pentru portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în piața internă. Da, asta înseamnă că îți poți transporta conținutul digital uh, atunci când uh, călătorești prin Europa. E vorba de un proiect de aviz, Marco, pe care te rugăm să ne-l prezinți. Mulțumesc! Grazie, Presidente. Regulament... Mulțumesc, doamnă președinte. Regulamentul propus de Comisie pentru a garanta portabilitatea conținutului digital în întreaga Uniune este subțin și clar în ce privește obiectivele sale în uh, proiectul meu de raport, uh, beneficiind și de dezbaterile din aceste săptămâni, m-am uh, limitat să mă refer la punctele la care cred eu că era nevoie de mai multe clarificări. În primul rând, cred că existența unei plăți uh, lichidă este un, uh, o, o precondiție pentru ca furnizorul să garanteze portabilitatea și deci uh, și obligativitatea de a verifica statul membru de reședință a abonatului care este o cerință fundamentală pentru a evita producerea de abuzuri în sector. Eu consider util că a exclude furnizorii uh, de servicii uh, care nu sunt cu plată, pentru că absența unui contract împiedică furnizorului să aibă la dispoziție date certe și suficiente pentru a identifica statul membru de reședință al utilizatorului. În plus, am ținut cont de faptul că în uh, eliminarea barierelor care împiedică cetățenilor europeni să uh, se bucure de bunuri și servicii deja achiziționate, e necesar să uh, știm că există și alte interese potențial în conflict. În acest caz specific, e bine să ținem cont de protecția dreptului de autor și de funcționarea mecanismelor de sustenabilitate financiară a industriei audiovizuale europene, care astăzi permite să existe o diversitate a ofertei culturale care trebuie protejată în beneficiul cetățenilor. De aceea cred că portabilitatea transfrontalieră nu trebuie să se transforme într-o licență pan-europeană. Aici, raportul de evaluare care trebuie să se efectueze la trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, probabil că trebuie să verifice să nu se creeze dezechilibre economice între titularul drepturilor, furnizori și utilizatori cu costuri uh, excesive sau abuzuri de o parte sau de alta. Cred că în acest regulament e necesar să definim mai clar conceptul de stat membru de reședință, să nu uh, lăsăm spațiu unor incertitudini în lege care să cauzeze abuzuri în aplicarea acestei legi. Uh, sunt multe definiții ale uh, acestui termen. Eu consider că regulamentul să, trebuie să prevadă criterii suficiente pentru a determina reședința în mod foarte clar uh, pentru ca să se uh, poată uh, pune în practică portabilitatea și cred că în plus e util să solicităm opiniei să aibă o listă mai largă de criterii printr-un act delegat pentru a putea dispune și efectua consultări atât cu reprezentanții consumatorilor cât și cu reprezentanții uh, lumii industriei. Determinarea statului membru de reședință ar trebui să se întâmple în mod univoc, astfel împiedicând o persoană să revendice reședința în mai multe state membre. Verificarea statului membru de reședință ar trebui să se întâmple în momentul în care uh, se semnează contractul de servicii, dar și uh, uh, mai apoi în mod continuu, dar nu constant, ca să nu se invadeze uh, viața personală a utilizatorului. Cred că nu trebuie limitată portabilitatea la un număr specific de zile, ca să nu Afectând drepturile categoriilor principale de cetățeni care li se adresează directiva, cei care se mișcă din motive de vacanță, de muncă, dar și de studiu, ca de exemplu studenții Erasmus. În fine, furnizorii de conținut care nu primesc o compensație uh, în bani din partea utilizatorului, dar efectuată portabilitatea, trebuie să fie acoperiți de acest regulament. Însă satisfăcând toate normele acestui regulament. Deci, uh, îndeplinind toate condițiile pentru sistem de verificare a statului membru de reședință și în acest caz și pentru a evita abuzuri sau daune economice pentru titularii drepturilor de conținut digital. Acum, introducerea portabilității transfrontaliere va însemna că va fi necesară o, o refacere a contractelor pentru conținut online și uh, niște sisteme eficiente de, de verificare a reședinței normale, de aceea trebuie extinsă de la 6 la 12 luni timpul, perioada prevăzută pentru intrarea în vigoare a respectivului regulament. Acestea sunt uh, modificările generale la care m-am gândit uh, în legătură cu acest raport, iar acum, uh, cu mare interes, voi asculta toți raportorii din umbră și colegii care vor dori să ia cuvântul, pentru că consider că e un uh, raport, să spunem așa, exhaustiv și un, o bună muncă de echipă va permite să propunem Comisiei Jurii un text solid. Mulțumesc!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 Roberto, Roberta Mazzola va vorbi numele Evei Paunova, vă rog. I am here today replacing Eva. Da, deci astăzi în numele Evei Paunova, care este raportor din numele de la PPE pentru acest dosar, Eva ar dori să mulțumească raportorului, domnului Zulo, pentru un, un aviz bine întocmit, care merge pe calea cea bună, cu instrumente bine țintite, pentru a uh, respecta principiul portabilității într-o piață unică europeană. Nu, nimeni nu trebuie să ne convingă că portabilitatea trebuie să fie noua normă. Textul, după cum a clarificat raportorul, spune că plata unei, uh, unei sume obligatorii în unele țări nu trebuie văzută ca un contract pentru acest text juridic. O altă chestiune. Faptul că evitarea unor controle constante IP nu poate fi soluția. Un punct major la care s-a referit raportorul, includerea serviciilor uh, gratuite în regulament, așa numită opțiune opt-in. Uh, verificarea crede noi că trebuie să fie o precondiționalitate pentru furnizori de conținut online, totuși uh, furnizori de servicii fără plată, pentru că și aceștia să intre în domeniul de aplicare a regulamentului și dacă își exercită opțiunea, însă nu verifică, consecințele ar trebui să fie aceleași ca pentru furnizorii de servicii cu plată. Adică trebuie să răspundă în fața deținătorilor drepturilor. În plus, în amendamentul, în amendamentul 14 trebuie clarificată această opțiune opt-in, că este vorba de fie totul, fie nimic. Așa este propunerea. Și trebuie să spunem clar că furnizorul nu poate alege aplicarea de alte condiții sau prevederi, așa după, uh, cum ar dori să facă, adică după bunul lui plac. Punctul important este procesul de verificare, care ar trebui făcut mai uh, ușor atât pentru consumator cât și pentru furnizorul de servicii. Noi trebuie, avem nevoie de un sistem ușor de înțeles și care să funcționeze. Gândindu-ne că adresele existente IP care sunt verificate de către multe servicii, în multe cazuri deja sunt suficiente pentru uh, a se verifica locul de reședință obișnuit. Ce privește perioada de intrare în vigoare, uh, am uh, dorit și noi între 6 și 12 luni să găsim un compromis. Eva mulțumește tuturor și așteaptă cu interes continuarea muncii cu raportorul și cu toți ceilalți colegi, pentru că este un dosar foarte important. Mulțumesc! Nicola Danti. Grazie, grazie Presidente. Nicola Danti. Mulțumesc. Doamna Președinte, mulțumesc domnului Zulo. L'azione che ci ha presentato, io penso che sia una Mulțumim pentru uh, aviz. Cred că e o ocazie foarte bună această portabilitate. Noi ne-am exprimat deja opinia la discuția inițială și am spus că susținem pe deplin inițiativa Comisiei care va oferi consumatorilor europeni mai multe posibilități de a utiliza conținuturile digitale cumpărate în țara de origine, uh, inclusiv peste hotare. Și noi trebuie să încercăm în următoarele săptămâni să îmbunătățim textul uh, regulamentului în legătură cu care deja Consiliul în lunile uh, trecute a făcut o propunere ca să încercăm și noi să ajutăm consumatorii să se bucure de portabilitate, evitând abuzurile uh, potențiale și protejând și viața privată a consumatorilor. Deci să găsim echilibru între necesitatea de a depăși inimele, limitele actuale, să depășim barierele de acum învechite și, pe de altă parte, să nu permitem posibilele abuzuri. În legătură cu punctele comunicării, eu consider că cea mai importantă temă în legătură cu care mm, trebuie să facem analiza în următoarele săptămâni și și Consiliul a făcut o treabă foarte bună, e o clară definire a principiului țării de reședință obișnuită sau normală. Aici, ă, pe tema asta se bazează întregul regulament și dacă rezolvăm problema asta, ficțiunea juridică pe care se bazează acest regulament poate într-adevăr să fie eficientă și să protejeze și drepturile de autor în statele membre. Criteriile de verificare cred că au fost bine analizate și de către Consiliu. Acum, pe de-o parte, totuși trebuie să dispunem de criterii care să fie ușor de identificat și de aplicat și, în același timp, aceste criterii să confere certitudinea maximă privitoare la locul de reședință a unei persoane care este și titular acestui tip de abonament. Documentul Consiliului e un punct de plecare foarte important și acum noi va trebui să încercăm să îmbunătățim pe cât posibil uh, acest text, pentru că după ce am identificat clar care este definiția locului de reședință. Scăpăm și de alte preocupări de a stabili un timp limitat. Uh, noi aici avem o părere opusă pentru că a limita timpul și oportunitatea oferită unei persoane care trăiește în străinătate, în ce privește numărul de zile sau volumul de informații descărcat, cred că este o eroare. Și în același timp, pentru că se identifică locul uh, uh, în care se află persoanele, poate că e o problemă și cu încălcarea vieții private a persoanelor. Deci trebuie să uh, facem aici o muncă de detaliu în legătură cu locul de reședință. Mai este un punct în legătură cu care trebuie să mai analizăm lucrurile și anume actele delegate care să permită Comisiei în viitor să adapteze criteriile în conformitate cu care se identifică locul de reședință pot apărea noi elemente, eventual se poate face o listă mai clară și mai detaliată în interiorul regulamentului. Deci aici cred că trebuie să reflectăm în următoarele săptămâni. Eu nu am astăzi un răspuns clar, deși mă gândesc că e de preferat opțiunea prin care Parlamentul încă de la început poate defini criteriile, însă, sigur, îmi dau seama că e nevoie și de flexibilitate și ar putea fi utilă această atitudine. Încă un element, și anume furnizorii de conținut gratuit cu opțiunea opt-in. Da, asta este o oportunitate importantă care cred că trebuie menținută și cu aceleași criterii pentru furnizorii, ca pentru furnizorii de conținut cu plată. Aici cred că e bine să dăm aceste, această posibilitate multor furnizori uh, cu titlu gratuit de conținut din țările membre ca uh, clienții acestora să poată beneficia și uh, în străinătate de aceste conținuturi, sigur, cu respectarea întotdeauna a criteriilor valabile pentru furnizorii de conținut cu plată. În fine, cred că e necesar să facem un efort ca în cât mai scurt timp posibil să uh, fie adoptat acest regulament. Am pierdut timp în lunile trecute. În fine, Consiliul este cu pas înainte din acest punct de vedere și cred că trebuie să fim și noi mai ambițioși și adesea în spatele unor probleme tehnice, de fapt, uh, se ascunde o lipsă de voință de a rezolva lucrurile și uh, de a permite utilizarea acestui conținut și în străinătate. Cred că Parlamentul trebuie să fie mai ambițios și să nu se limiteze la, la certificațiile 12 luni la care, pe care și Consiliul le-a prevăzut în propriul text. Eu consider că Parlamentul poate da un semnal clar, și anume ca în 2017 poate în paralel cu abolirea roamingului, să reușim și să aprobăm uh, portabilitatea în Europa. Probleme tehnice cred eu că nu sunt de nedepășit. Dacă dăm și noi dovadă de ambiție, poate vom stimula mai mult pe actorii din uh, acest domeniu, deci furnizorii de conținut, ca să accelereze lucrurile, ca cetățenii europeni cât mai curând posibil să se bucure de această oportunitate pe care le permite respectivul regulament. Da. Doamna Clark nu este prezentă, dar Dana locuiește. Da, eu o înlocuiesc pe Emma, ea este raportarea noastră din umbră, spune domnul Dalton. Sunt într-o poziție ciudată aici. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru faptul că mm, a făcut această propunere care mi se pare bună Vreau să mulțumesc și raportorului și pentru comentarii colegilor. Sunt de acord cu majoritatea acestor comentarii pe care le-au făcut uh, antevorbitorii. Ca de obicei, diavolul se ascunde în detalii și există anumite aspecte pe care uh, vreau să le subliniez. E bine să existe opțiune de opt-out și de opt-in. În regulament, articolul 3b, uh, criteriile de verificare, Aici ar trebui să revizuim puțin criteriile pentru că altfel s-ar putea să fie greu pentru anumiți furnizori de servicii să um, uh, se folosească de opt-in. S-ar putea ca anumite verificări să se facă în mod automat. De fapt, verificarea domiciliului sau a țării de reședință este, ca să spun așa, cuiului pe pelea în acest regulament dacă vrei să limitezi durata portabilității, atunci pur și simplu subminezi întregul principiu al portabilității datelor. Și atunci cum să facem? Încă trebuie să fim convinși că e nevoie de această opțiune a verificării. Însă posibilitatea de a nu avea niciun fel de verificare nu se poate obține decât dacă în momentul semnării contractelor se cer uh, și un act de identitate sau un alt mijloc de identificare al utilizatorului. O altă, um, un alt motiv de îngrijorare pentru colega noastră este această verificare by default. Dacă nu trebuie să uh, dovedești care ți este domiciliul obișnuit, atunci uh, ai automat uh, acces transfrontalier și portabilitatea conținutului. Însă, pe de altă parte, nu trebuie să folosim această directivă ca să se încalce complet principiul teritorialității s-ar putea ajunge la acorduri alternative în ce privește verificarea domiciliului uh, uh, și uh, deși nimeni nu-și dorește o licență paneuropeană, știm foarte bine că aceasta în practică există deja pentru anumiți mari furnizori de conținut și de date. Industria ca și uh, mu- industria, muzic- industria muzicii și alt, din alte sectoare folosește deja acest uh, principiu al portabilității conținutului și are licențe paneuropene. Deci trebuie să uh, fim uh, onești, dar, cum spuneam, să nu se folosească acest regulament ca să se uh, stabilească o licență paneuropeană pentru orice fel de conținut. Chiar dacă suntem în favoarea uh, autentificării utilizatorului și a verificării domiciliului, trebuie să ne asigurăm că nu va deveni mai greu pentru companii să uh, ofere servicii utilizatorilor uh, care se mulțumesc să folosească conținutul doar pe teritoriul unui singur stat membru. Trebuie să dăm dovada de flexibilitate Comisia n-ar trebui să aibă nevoie de acte delegate după o perioadă de trei ani, pentru că ar fi și perioada la care s-ar face revizuirea regulamentului, deci mie acte delegate mi se par inutile. Acestea sunt principalele motive de grijorare, dar în mare suntem de acord cu poziția raportorului și suntem convinși că vom ajunge la un bun acord în final. Mulțumesc! Thank you. And now for the liberals. Mulțumesc. Acum în numele liberalilor. Uh, purtătoarea de cuvânt a raportului din umbră, doamna Calas. Da, oamenii ne amestecă, dar nu e greu dacă vorbim unul în numele celuilalt. Deci am să vorbesc în numele raportorului nostru și apoi în numele meu personal. Raportoarea noastră mulțumește colegului pentru proiectul de aviz, dar și ea mai are câteva motive de neliniște sau inclus declarații politice în considerente, mai ales în ceea ce privește principiul teritorialității. Și noi nu sprijinim asemenea declarații inclusiv cele de la liniatul 2. De asemenea, noi dorim să se folosească uh, ca bază pentru amendamente uh, textul de la Consiliu mai degrabă decât textul inițial al Comisiei, ceea ce ne-ar permite să accelerăm viitoarele negocieri. Însă, în poziția Consiliului există anumite puncte care nu sunt nici pe departe perfecte și acestea trebuie să fie îmbunătățite. Aș vrea să mă concentrez pe lista uh, criteriilor pentru a verifica statul membru de reședinte este noul articol 3b, atât în textul Consiliului cât și în amendamentele raportorului. Deși nu-mi place să avem o listă, dacă chiar e musai, atunci ar trebui să avem cele, metodele cele mai puțin intrusive pentru a verifica uh, statul de reședință. Și cât timp uh, s-a făcut această verificare uh, uh, odată, ea nu mai trebuie um, făcută ulterior. Grupul meu nu va uh, vota pentru uh, celelalte amendamente cu privire la uh, verificarea identității. În ceea ce privește accesul la date, acesta trebuie să fie limitat în exclusiv furnizorilor de conținut. Niciun terț nu trebuie să aibă acces la aceste date personale. Apoi, alineatul 3 din textul Consiliului pe această temă nu poate să fie acceptat. Vă închipuiți ce ar însemna în cazul în care s-au semnat uh, zeci de mii de contracte dacă s-ar cere de fiecare dată actele de identitate pentru a verifica identitatea uh, utilizatorilor. Un adevărat coșmar. Vom mai depune amendamente și pe alte subiecte, însă Mesajul doamnei raportor este că acest regulament nu trebuie să fie folosit uh, pentru a se schimba pe ușa din dos uh, regulile privind drepturile de autor. Și noi nu vrem ca uh, um, acest uh, regulament să fie văzut ca aducând atingere intereselor industriei uh, Uh, culturale, că e pentru muzică, pentru filme, ci din potrivă. Este un regulament care trebuie să ușureze viața utilizatorilor europeni. Aș vrea să adaug și câteva comentarii personale. În primul rând despre verificarea uh, identității utilizatorului și a domiciliului său uh, obișnuit. Colegii deja au spus multe pe această temă, dar eu cred că trebuie să ne mai gândim la un lucru și că uh, pe viitor vom avea o un regulament în ce privește uh, semnătura electronică și mm, să nu uităm că dacă va trebui să trimitem documente scanate sau uh, pe e-mail, s-ar putea ca acestea să nu poată să fie autentificate. Cea mai simplă cale de identificare va fi oricum în viitor cea electronică și nu cea pe format uh, de hârtie tipărită. Și pot să existe și alte modalități de a verifica uh, uh, domiciliul uh, în funcție de adresa de uh, e sau prin geolocalizare, dar eu cred că uh, companiile pot să folosească multe alte metode pentru a-și pista utilizatorii. Acest lucru nu ar trebui să fie permis uh, decât o singură dată, în momentul în care se semnează contractul. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cineva de la GUE dorește să ia cuvântul? Iulia? Da, îmi cer scuze că am venit cu întârziere. Cred că suntem pe calea ce bună cu această propunere despre portabilitatea um, conținutului digital. Trebuie să nu uităm criteriul proporționalității, să nu creăm reguli care să fie mult prea greu de respectat ori de către consumatori, ori de către companii, companii ca nu care cumva companiilor să le fie greu să aplice aceste reguli și până la urmă um, oferta de conținut uh, cu plată să nu mai fie atât de interesantă pentru că uh, nu va fi atât de ușor să Uh, folosești acest conținut în momentul în care îți schimbi statul de reședință. Deci am pornit-o cu dreptul, ideea uh, unei valabilități a portabilității, de ce nu, dar uh, nu știu dacă este așa de la sine înțeles că orice cetățean are doar un singur domiciliu obișnuit. Eu cred că noi suntem dovada grăitoare a faptului că nu este așa. Sunt multe persoane care lucrează într-o țară, dar își au domiciliu într-o altă uh, țară și s-ar putea să aibă uh, o locuință într-o a treia țară unde pot să plătească un contract de închiriere sau să uh, plătească pentru utilități. Deci aceasta este realitatea sunt oameni care rezidează în mod obișnuit uh, în două state, nu într-un unul singur, deci ar trebui să ne gândim și la această posibilitate. În plus, trebuie să ne asigurăm de faptul că această propunere nu trebuie neapărat să reziste tuturor încercărilor ce s-ar putea întâmpla în scenariul cel mai grav? Că un utilizator uh, ar folosi conținut pentru care n-ar fi putut să plătească sau n-ar fi vrut să plătească în fiecare dintre statele în care locuiește. Eu nu cred că este atât de grav. Și să ne gândim bine și să cântărim avantajele și dezavantajele unei asemenea propuneri Uh, dacă sunt avantaje pentru companii sau dacă dezavantajele, mai ales uh, uh, amestecul în viața privată a utilizatorilor, nu reprezintă un risc mai mare decât avantajele pe care le oferă acest regulament. Iar în ce privește durata de punere în aplicare, Comisia dorește șase luni și știți că uh, se dorea ca această propunere să intre în vigoare în același timp cu uh, um, suprimarea cheltuielilor cu roamingul, dar nu știu cât este de realist acest termen. Regulamentul este destul de simplu, ar trebui să fie ușor de pus în aplicare dacă um, noi ne descurcăm, deci ar trebui să poată intra în vigoare cât mai repede cu putință. Mulțumesc, Andreea Schwab. Doamna, doamna vă mulțumesc. Uh, nu mai doream să intervin, însă totuși o să fiu foarte succint. Avem în fața noastră o dile- uh, dilemă, pentru că uh, doamna Cala s-a referit la rezistența la viitor, doamna Reda la o propunere cât mai solidă și aș dori să spun că propunerea privind portabilitatea acestui conținut, nu, portabilitatea conținutului nu își dorește modificarea fundamentală a cadrului de reglementare a dreptului de autor. Există diferite opinii, însă dacă acceptăm propunerea simplificării, atunci trebuie să ne întrebăm cum punem în aplicare acest cadru, astfel încât să fie respectate uh, Uh, să fie respectate normele principale ale uh, cadrului care reglementează drepturile de autor în acest moment în Europa și discuția privind procesul de, de verificare este cel mai bun exemplu. Desigur, trebuie să ținem cont de realitatea vieții cotidiane ale tinerilor din zilele noastre, însă întrebarea se pune dacă prin această propunere putem uh, reflecta această realitate sau dacă nu cumva trebuie să găsim o soluție prin care reședința principală uh, a unui cetățean să poată fi uh, uh, verificată. Nici eu nu pot închipui trans, transfer de date, de exemplu, să comunic furnizorului de servicii reședința mea, aș avea, aș avea dificultăți și cu prezentarea facturilor de electricitate, de exemplu, sau altor tipuri de, de, de facturi pentru alte utilități, însă soluțiile propuse până acum nu sunt uh, suficiente pentru a răspunde problemelor uh, care, cu care ne confruntăm. Însă, din păcate, nu am reușit nici eu singur să găsesc o soluție mai potrivită. Mulțumesc! Are there any other speakers on this? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Câteva observații și din partea mea. E adevărat că era un pachet de trei texte pe care ni le-a dat Comisia despre portabilitatea conținutului, drepturile consumatorilor, uh, ce privește conținutul digital și... Deci, din punctul meu de vedere, era poate unul dintre textele legislative cele mai clare și pentru mine din capul locului obiectivul era să facilităm viața oamenilor atunci când uh, călătoresc sau se mută. Noi nu ne dorim să avem niște consecințe nedorite și să restricționăm accesul la o serie întreagă de uh, pagini și de o uh, sumedenie de uh, uh, conținuturi și de aceea vreau să nu pierd din vedere imaginea de ansamblu. Potrivit statisticilor, anul trecut doar 4% dintre utilizatori încearcă să acceseze un conținut uh, la care s-au abonat într-un stat membru dintr-un alt stat membru. Și și atunci când se abonează este pentru că își doresc să aibă acces la un conținut de calitate atunci când sunt acasă, nu neapărat atunci când călătoresc. Deci să fim cu luarea minte, să nu uh, schimbăm viața marii majorități a oamenilor care se limitează la a se abona la un uh, serviciu sau la um, um, o sursă de informații pe care o accesează doar din statul de reședință. Acum îi dau contul, lui Marco. Sau poate comisia mai întâi vrea să ia cuvântul. Nu, Marco. Mulțumesc, mulțumesc și colegilor pentru sugestii. Profit această ocazie ca să mai fac o precizare, ca să se mm, lămurească o neînțelegere apropo de verificări. Ce contează sunt criteriile pentru a determina uh, domiciliul de reședință și nu mijloacele de verificare propriu-zisă. Ia un exemplu. Uh, factura telefonică. Factura telefonică deja există de câțiva ani de zile și va mai exista și pe viitor. Acesta este criteriul și apoi metoda va fi diferită. În urmă cu 50 de ani era o, un document uh, tipărit, uh, acum poate să fie un e-mail și pe viitor probabil că va fi o simplă aplicație pe telefon. Deci noi nu vorbim despre metoda de verificare care în funcție de tehnologie poate să uh, fie diferită și poate să evolueze. Nu, eu cred că este un bun compromis. Actul delegat mi se pare a fi un bun instrument pentru a oferi o posibilitate de actualizare a criteriilor. și va implica va, în, o consultare a industriei și a utilizatorilor în momentul în care se va dori actualizarea metodelor de verificare a identității. Deci dacă odată la uh, mai mulți ani va trebui actualizată lista criteriilor, atunci se va putea folosi un act delegat. Vă mulțumesc!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 Trecem la următorul punct, după care punctul dedicat Solvit va începe la ora 16.30. Deci mai avem câteva minute. The um, next item on agenda, which is the Network and Information Security Directive. Avem câteva minute pentru a discuta un nivel comun ridicat de securitatea rețelor și a informației în Uniunea, uh, discutarea poziției Consiliului, dau cuvântul raportorului domnul Schwab. Mulțumesc, doamna președinte. Această temă privind securitatea rețelelor și a informației uh, ne-a răpit deja foarte mult uh, timp. Aș dori să vă spun că pe data de 17 mai 2016, Consiliul și-a adoptat propria poziție și am putut să adoptăm această propunere în, uh, într-o primă lectură în ultimul mandat legislativ. Este o propunere importantă pentru securitatea rețelelor și a informației în Uniunea Europeană, prevăzând uh, îmbunătățiri esențiale în domeniul uh, infrastructurii critice. Există foarte multe cazuri care a fost prezentate în uh, mass media, care au uh, ajutat la uh, înlăturarea unor deficiențe. Însă, de exemplu, cazul companiei aeriene LOT, a căror aeronave nu au, nu au mai putut decola o jumătate de zi în urma unui atac cibernetic și uh, um, un alt furnizor de servicii, un furnizor de uh, servicii de telecomunicații în Germania care uh, nu a mai putut funcționa câteva ore. Asemenea cazuri ar putea să fie evitate în urma adoptării acestei uh, propuneri, ca și cazuri, atacul cibernetic îndreptat împotriva canalului de televiziune francez TV, TV5, Însă, uh, modul de punere în aplicare a acestei propuneri uh, ține de statele, statele membre. Însă piața internă va fi îmbunătățită foarte mult prin definirea comună a acestor uh, rețele de securitate. Am discutat cu raportorii din umbră, cu Nicola Danti, cu Antonas Gauga și cu ceilalți colegi care și-au apărat propriile poziții prin definirea furnizorilor de servicii uh, digitale, cred că am contribuit și la uh, clarificarea uh, unui aspect foarte important, pentru că am spus că spre, spre deosebire de um, rețelele de importanță critică, furnizorii de servicii normale cunosc mai bine, uh, cunosc mai bine care sunt potențialii, uh, potențialii hacker și pot informa mult mai bine autoritățile competente și astfel putem spune foarte clar că serviciile în epoca, în epoca noastră contemporană pot fi oferite atât analog cât și digital, însă nu toate uh, serviciile care sunt oferite într-un mod digital sunt uh, servicii uh, informatice. Aceasta înseamnă că piața internă uh, pe, pe mm, piața internă pe viitor va trebui să facă această diferență din punctul de vedere al serviciilor și caracterul uh, acestora mm, analog sau uh, digital. Eu m-aș bucura dacă mâine, cu ocazia votului, vom putea adopta acest compromis pe care l-am uh, convenit și cu, președintele, cu președinția Consiliului Luxemburgheza și aș dori să mulțumesc uh, angajaților mei, lui Dieter Hark, și celorlalți care m-au ajutat la uh, munca pe marginea acestui dosar. Mulțumesc. Domnul Danti. Fab, noi siamo fina contenti. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumim domnului Schwab. Suntem mulțumiți pentru că, până la urmă, în Consiliu s-a adoptat formal această directivă. Iată, o discutăm de multă vreme și a trecut destul de mult timp și de când am ajuns la acest compromis. Era vorba de luna decembrie anului trecut, deci a trecut ceva timp de atunci să spunem că, da, e o satisfacție să fi ajuns în acest moment și să fi încheiat un acord important privitor la o propunere care e, are un caracter foarte strategic, pentru că în fiecare zi putem citi pe primele pagini ale ziarelor Uh, articole care ne arată ce necesar este să garantăm securitatea unui sistem global care este fragil, dar de care depinde siguranța cetățenilor noștri. Dacă îmi permiteți să mă refer la faptul că un mediu nesigur înseamnă o, o, ceva care poate afecta și piața unică digitală. Dacă nu va fi o rețea sigură, uh, nici comerțul pe internet nu va fi sigur, nu se va dezvolta nici economia de partajare și celelalte instrumente care fac parte din marele și ambițiosul proiect al pieței digitale unice. Deci, e o directivă foarte importantă. Sigur că poziția noastră finală, în legătură cu care am ajuns la un acord, sau poziția Consiliului, e Uh, foarte difer- diferită de deci, poziția Parlamentului. Mai bine le știm că e dușmanul binelui. Noi am găsit un compromis de calitate care va da posibilitatea statelor ca în mod progresiv să ajungă la reguli comune și să existe o mai bună cooperare europeană în ce privește informațiile partajate și uh, securitatea. Faptul că s-a prevăzut o cooperare consolidată a statelor și o strategie operativă, cred că e foarte important, de asemenea, criteriile pentru definirea operatorilor fizici și faptul că, parțial, totuși, s-au introdus acolo și furnizorii serviciilor digitale. Cred că toate astea ne dau posibilitatea ca în următorii ani să ajungem la un sistem european care să garanteze siguranța cetățenilor, consumatorilor și serviciilor esențiale în, uh, în slujba acestora. Eu cred că după ce vom fi avut votul în plenară, va trebui să solicităm o uh, aplicare rapidă și să stimulăm statele membre să investească în acest domeniu strategic pentru viitorul siguranței cetățenilor, a firmelor și a întregii Europei. Eu mulțumesc raportorului, domnului Andrei Schwab și tuturor celorlalți colegi raportori din um-, umbră pentru cooperare. Mulțumesc și secretariatului și tuturor asistenților pentru dificila muncă tehnică pe care au făcut-o, care a avut un mare impact asupra activității comisiei. Deci, uh, mulțumim uh, secretariatului pentru toată munca făcută. I was the shadow for the ECR. Doamna președinte, am fost raportor din numele numele ECR. Securitatea cibernetică pentru mine reprezintă un risc tot mai mare pentru societățile contemporane mai ales dacă este vorba de infrastructuri, infrastructura critică, cum ar fi controlul traficului aerian, uh, rețelele energetice sau sistemul uh, financiar. Și această propunere legislativă va permite tuturor statelor europene să creeze echipe de experți naționali care să poată colabora, să poată, fac, să, să poată să facă un schimb de bune practici atunci când este vorba de infrastructuri uh, uh, foarte delicate cu caracter uh, transfrontalier. Negocierile au fost foarte dificile, pentru că dacă ne dorim să fim mai siguri, mai puternici, trebuie să lucrăm împreună, să în același timp respectând competențele diferite care există în statele membre când vine vorba de propria securitate națională. Au fost negocieri foarte dificile, care însă fost încununată de succes și aș dori să mulțumesc din inima raportorului domnului Andreea Schwab și colegilor care au lucrat, au lucrat uh, foarte intens pe această propunere legislativă. Am avut nevoie de o perioadă lungă de timp, vom vota uh, mâine și, după cum am spus, este un domeniu crucial în care, dacă experții naționali vor colabora mai îndeaproape, noi cu toții vom deveni mai siguri fără a ne pierde propriile competențe naționale. Deci aș trebui să mulțumesc tuturor care s-au implicat în acest uh, dosar. Is there any of the other shadows present? Ah, Robert. Non, je veux juste dire que Antanas Gogua, qui n'est pas là, euh, me charge de vous dire. Da, uh, un coleg care nu este aici uh, m-a săcinat să vă spun că susținem fără rezerve și anum, uh, acordul pe care l-a găsit uh, Andreea Schwab în acest dosar. Îl felicităm. Does the Commission wish to say anything? No. Thank you very much. Mai dorește Comisia să adauge ceva? Dacă... Nu. Vă rog atunci dacă doriți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene, dacă îmi permiteți o scurtă intervenție, și noi uh, am considerat că aceste negocieri au fost foarte dificile și suntem cu atât mai mulțumiți de faptul că am ajuns la un rezultat uh, acceptabil deci uh, am dorit să vă mulțumim pentru colaborarea cu care am avut-o cu echipa Parlamentului European și să mulțumesc și președinției luxemburgheze care ne-a uh, ajutat să ajungem la acest uh, rezultat. Sperăm că această directivă într-adevăr va modifica mm, peisajul existent și pentru acest lucru statele membre trebuie să se implice mai mult. Vă mulțumesc din nou! Mulțumesc tuturor. Deci votul va avea loc uh, mâine. Luăm o pauză de 15 minute pentru că suntem puțin uh, înainte, încă nu au venit experții din partea comisiei cu care va trebui să discutăm tema Solvit. Deci uh, ne revedem la 16.30. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschusssitzung geht weiter. Leider hat die Vorsitzende. Dragi uh, colegi, dragi colege, continuăm reuniunea comisiei noastre. Președinta comisiei noastre um, trebuie să participe de urgență la un alt eveniment și m-a rugat să preiau eu uh, prezidarea reuniunii și o să fac acest lucru în limba germană. Am ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba de timpul afectat controlului și astăzi avem uh, tema Solvit și Europa ta consiliere, ocazie cu care am uh, invitat Comisia uh, Europeană. Laurent uh, Dorișmo este responsabil pentru această temă și aș dori să vă rog, doamnă uh, Dorișmo, să ne prezentați informațiile uh, rele- relevante în răspunsul uh, întrebărilor pe care vi le-am uh, adresat în scris. Doamna Dărișma, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei IMCO, vă mulțumesc pentru această invitație. Este o plăcere pentru mine să vă, fac, să vă țin această prezentare privind Europa ta, consilieră și uh, Solvit. Aș dori să vă transmit și regretele doamnei Valentina Superti, din director general la DigiGroove, care, care ar fi plăcut să vă prezinte acest, acest, aceste subiecte astăzi, însă, din păcate, nu poate fi pre, prezent astăzi. De fapt, a pregătit o prezentare privind instrumentele din piața internă, în urmă cu câteva luni, în, în luna septembrie, și după această prezentare ne-am angajat să, vă, să elaborăm un scurt videoclip privind uh, Solvit și Europa ta consiliere, un videoclip pe care uh, vi l-am trimis și vestea cea bună este că acest video va fi uh, disponibil uh, foarte rapid în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și sperăm că va fi util pentru a atrage atenția asupra uh, existenței acestor instrumente. Prin aceste instrumente dedicate pieței interne, Solvit și Europa Ta Consiliere în special, încercăm să facem ca piața internă să funcționeze în practică. După cum știți uh, foarte bine, doamna comisar, uh, doamna Biencovska, în momentul în care a luat cuvântul în fața sesiunii plenare ale Parlamentului European în luna mai, cu, în momentul în care s-a discutat raportul privind strategia pentru piața internă, a tras atenția asupra uh, problemelor uh, concrete uh, care trebuie rezolvate pentru ca piața uh, internă să funcționeze în mod adecvat. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu Europa ta consiliere. Vestea bună este că acest instrument uh, sărbătorește aniversarea de 20 de ani în acest an, din 1996 Uh, s-au oferit răspunsuri la mai mult de 200.000 de întrebări adresate atât de cetățeni, dar și de întreprinderi, majoritatea acestor întreprinderi mici și mijlocii. Este vorba de subiecte legate de drepturile personale, drepturi care țin de dreptul uh, european. Uh, au participat mai mult de 60 de experți juridici la oferirea acestor, acestor răspunsuri și persoana care adresează o întrebare primește um, un timp de patru zile lucrătoare, în de o săptămână un răspuns. Um, este un serviciu gratuit care uh, poate fi folosit în toate cele 24 mm, de limbi uh, oficiale. Majoritatea întrebărilor s-au referit la drepturi sociale, uh, drepturi uh, care țin de reședință și proceduri legate de vize, uh, aspecte legate de uh, muncă, recunoașterea calificărilor, calificărilor profesionale, înregistrarea diferitelor, înregistrarea autoturismă și așa mai departe. În uh, anul 2015 uh, uh, s-a oferit răspunsuri la 22.000 de întrebări și aceste răspunsuri personalizate au, sunt redactate într-un limbaj ușor de înțeles și putem spune că acest instrument este fața umană a dreptului comunitar european. Dispunem acum de o bază de date cu aproximativ 200.000 de întrebări și răspunsuri, o comoară din punct de vedere al informațiilor privind funcționarea pieței interne, privind modul în care dreptul comunitar este aplicat în statele membre, în legătură cu așteptările cetățenilor și întreprinderilor. Informațiile din, acest, din această bază de date sunt disponibile atât în limba originală în care a fost formulată întrebarea, cât și în celelalte limbi oficiale. Și în acest moment Comisia Europeană evaluează, evaluează posibilitățile prin care să poată fi promovată utilizarea acestei uh, baze de date. Și acum câteva cuvinte în legătură cu Solvit. Cred că știți că este un instrument uh, neoficial de rezolvare a problemelor întâmpinate de cetățeni și de întreprinderi când vine vorba de punerea în aplicare a legislației europene în relațiile cu autoritățile publice. Solvit este o rețea care se bazează pe centrele naționale Solvit, care uh, se regăsesc la nivelul administrațiilor naționale și a devenit un instrument cheie pentru a permite cetățenilor și întreprinderilor europene să folosească uh, dreptul comunitar și să depășească obstacolele, obstacole transfrontaliere. Ca atare, contribuie la crearea unei percepții pozitive față de Uniunea Europeană și este un instrument care asigură o bună punere în aplicare a dreptului comunitar de către statele membre. A devenit un instrument foarte important care contribuie la buna funcționare a pieței interne la fața locului și tocmai de aceea una din inițiativele țintite ale strategiei pentru piața internă adoptată de Comisia Europeană în luna octombrie anului trecut se referă la consolidarea Solvit. În cadrul așa numitului uh, pilon al uh, conformității inteligente din strategia din, uh, pentru piața internă. Consiliul de Competitivitate a cerut Comisiei Europene să treacă la acțiuni urgente pentru consolidarea instrumentului Solvit și în lumina rezoluției adoptate de Parlamentul European privind îmbunătățirea cadrul de reglementare a pieței interne și, în urma ultimului raport al Parlamentului European privind strategia Comisiei Europene pentru piața internă, Comisia Europeană lucrează împreună cu, cu părțile interesate și cu statele membre la identificarea acțiunilor suplimentare necesare pentru a consolida Solvit. O idee se referă la identificarea tendințelor și a problemelor în fața bunei funcționări a pieței interne, și a problemelor structurale. Este vorba de cazuri în care dreptul comunitar uh, este încălcat. Deci încercăm ca piața internă să funcționeze în practică. Există trei, uh, trei căi de acțiune. Uh, consolidarea mm, rolului de a răspunde plângerilor, în al doilea rând intensificarea cooperării cu centrele naționale Solvi, după cum am spus, acestea se regăsesc în administrațiile naționale din statele membre și impulsionarea, îmbunătățirea calității uh, serviciilor oferite pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor celor care folosesc acest instrument și câteva cuvinte despre cum funcționează împreună toate aceste instrumente. Acestea fac parte din așa numitul ciclu de guvernanță al pieței interne, pornind de la informație, consiliere juridică, rezolvarea problemelor neoficială și cooperarea administrativă prin sistemul IMI. Există o interconectare strânsă între toate aceste instrumente Europa ta consiliere cum, uh, funcționează foarte bine, foarte strâns și cu alte rețele și există tot felul de legături tehnice între, între toate aceste instrumente. Deci, uh, dacă o cerere ajunge la, la Solvit uh, și aceasta s-ar regăsi mai bine la Europa ta consiliere, este trimisă mai departe la rețeaua respectivă, respectiv procesul poate fi se poate întâmpla și invers. De la Europa ta Consiliere o cerere este transmisă la Solvit. Um, vedeți aici o mică uh, broșură cu povești de succes uh, din Solvit, o broșură din anul 2014, dar care nu și-a pierdut deloc uh, relevanța. Um, și vă citesc câteva exemple din Europa ta Consiliere, cu un antreprenor din Malta, care avea nevoie de consiliere juridică despre unde trebuie să achită taxa pe valoare adăugată, a primit răspunsurile uh, necesare foarte, foarte rapid din partea, din partea rețelei Europa ta consiliere, ceea ce i-a permis antreprenorii respectiv să își rezolve foarte repede dilema. Există exemple legate de calificările profesionale. De exemplu, Solvit a ajutat un medic din Spania ca, ca în răstim de două săptămâni educația sa să fie recunoscută în, în Italia. Există și cazuri concrete privind uh, libera circulație a persoanelor, a, a serviciilor, a, a bunurilor. Um, cazurilor de discriminare, de înregistrare a vehiculelor, cazuri fiscale și așa mai departe. Și regăsiți toate aceste exemple pozitive în broșura pe care am prezentat-o. În concluzie, eu cred că aceste instrumente ale pieței unice s-au dovedit a fi foarte eficace și ajută la bună funcționare a pieței interne la fața locului Drept urmare, ne dorim să consolidăm aceste instrumente în contextul strategiei dedicate pieței unice și am dorit să creăm și o singură poartă de acces digitală pentru cetățeni și întreprinderi, un ghișeu unic unde pot fi uh, accesate toate informațiile relevante. Este vorba de un proiect care se regăsește atât în piața unică digitală, cât și în strategia privind piața unică adoptată de către Comisia Europeană și depunem eforturi pentru ca acest proiect să devină realitate și uh, Solvit, respectiv Europa ta consiliară, vor avea un rol important și în acest viitor proiect. Acestea fiind spuse, sunt sigură că ne vom bucura de un uh, sprijin important din partea Comisiei INCO pentru uh, realizarea acestor instrumente, pentru consolidarea lor ulterioară și vă mulțumesc anticipat pentru sprijin și pentru atenția pe care mi-ați uh, acordat-o. I'm sure members have questions. I'm sorry that I... Sunt sigură că vor fi câteva întrebări. Îmi cer scuze pentru că a trebuit să părăsesc această reuniune Uh, pentru un scurt timp. La început ne-ați oferit câteva date statistice și uh, ne-ați nu știu, există un raport uh, trimestrial de activitate? Ați făcut trimitere la acesta? Nu. Informațiile pe care le-am prezentat în introducerea mea se referă la numărul de 200.000 de întrebări la care s-au oferit răspunsul din momentul în care uh, Europa ta consiliare a fost creată. Anul trecut au fost uh, adresate 22.000 de, uh, de întrebări. Informații mai detaliate se regăsesc într-adevăr în uh, rapoartele trimestriale, de exemplu. Dacă este să examinăm primul trimestru anului 2016, din din cele 5769 de cazuri eligibile codificate de către experți, au fost incluse 740 de cazuri interesante în acest raport trimestrial, pentru că în acest raport nu se regăsesc toate întrebările. Este doar un exemplu. Deci, există în jur de 6.000 de întrebări pentru primul trimestru, care sunt analizate și prezentate în rapoarte trimestriale și sunt grupate sub uh, titluri tematice relevante. Analizăm de asemenea viteza cu care se oferă un răspuns și dispunem de câteva um, date statistice și în legătură cu acest lucru. Președinte, deci întrebările mele de urmare ar fi în mod evident se adresează tot mai multe întrebări solvit și aș dori să știu câte dintre întrebările care sunt înregistrate în sistemul solvit sunt rezolvate și dacă există anumite domenii specifice, problematice, dacă există o defalcare a acestor domenii problematice pe state membre și dacă există asemenea probleme, atunci ce putem face noi pentru a îmbunătăți schimbul de informații uh, transfrontalier? Pentru că experiența mea personală mi arată că uneori uh, sistemul Solvit poate fi foarte util, însă nu întotdeauna. Deci aș trebui să știu dacă există anumite probleme în câteva state membre, în anumite sectoare și ce putem face pentru a le rezolva. Dar poate uh, și alți colegi au întrebări, văd că Dita ar dori să ia cuvântul. Uh, you can count on a high... Mulțumesc. Da, puteți uh, conta pe susținerea la nivel înalt acestei comisii, dar avem și o anumită responsabilitate să ne asigurăm că aceste instrumente uh, sunt ușor de utilizat. Intervenție fără microfon. Da. Spuneam că sunt uh, ușor de accesat și de utilizat Asta a fost comentariul meu încă din anul trecut, deci când am vizitat pentru uh, prima dată website-ul, nu era foarte clar cum se uh, leagă diferitele servicii între ele. Am văzut că sunt îmbunătățiri, însă mă întreb ce se mai poate face ca să fie mai ușor de utilizat, așa, așa numitul concept user-friendly. Și apoi, uh, Sigur, e bine că avem la dispoziție toate instrumentele, toată lumea știe despre ele, adică noi din comisia asta și dumneavoastră, dar ce putem face pentru ca publicul în sens larg să le cunoască? Dacă vorbim cu inițiații de la Bruxelles care spun așa, da, noi știm despre ce e vorba, însă încă de acum un an spuneam că putem să lăsăm asta doar în mâinile statelor, statelor membre. Trebuie să găsim un mod mai bun de a promova aceste instrumente, ca cetățenii să le cunoască. Deci, ce ați făcut uh, timp de un an de zile pentru promovarea acestor instrumente? Vă rog. Lisa, did you have any questions? Uh, da, Lisa, ia consare dacă ai întrebări. Andreas? Nu, atunci uh, Comisia are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În legătură cu Solvit, cred că rata succesului în ce privește cazurile supuse atenției Solvit este de aproximativ 80% și pentru restul de 20% e vorba în majoritatea lor de cazurile pe care le-am menționat unde e o problemă structurală, cum o numim noi, adică o potențială încălcare a legislației europene și acolo e nevoie de analiză mai în detaliu. Ideea ar fi ca în efortul actual de consolidare a Solvit, Comisia încearcă să rezolve problemele care până acum nu au fost rezolvate cu examinarea uh, posibilor soluții în cadrul Comisiei, dar și împreună cu statele membre. Deci dialog cu centrele Solvit, uh, între Comisie și centrele Solvit ca să vedem ce putem face mai mult la nivelul statelor membre ca să rezolvăm problemele, poate și la nivelul schimbării legislației și avem și dialog cu toate serviciile relevante ale Comisiei ca să încercăm să rezolvăm și problemele de natură structurală. În ce privește faptul că aceste instrumente trebuie uh, să fie mai accesibile și mai ușor de folosit, vă mulțumesc pentru întrebare și pentru că v-ați referit la uh, chestiunea legăturilor dintre diversele servicii. Lucrăm la așa numită abordare în cascadă, adică cetățenii și mediul de afaceri sunt direcționați mai întâi către portalul Europe și dacă nu găsesc un răspuns pe acest portal care se referă la informații de bază în legătură cu drepturile lor, atunci pot fi redirecționați spre Your Europe Advice și dacă au o întrebare puțin mai complexă și vorba de uh, două state membre de legislație europeană, atunci pot fi redirecționați spre Solvit. Deci, la ora actuală, încercăm să ne asigurăm că cetățenii și mediul de afaceri intră în, uh, pe site-ul Your Europe și apoi să redirecționați automat spre serviciile de care au nevoie. Într-adevăr, în, în unele cazuri, există un număr de întrebări care intră în rețeaua Your Europe Advice și ar putea fi rezolvate prin informații din Your Europe. Deci încercăm ca aceste instrumente să devină mai eficiente și mai ușor de utilizat de către cetățeni și mediul de afaceri. În ce privește vizibilitatea instrumentelor, <clears throat> s-a spus că trebuie să fie mai vizibile aceste instrumente pentru publicul larg. S-au făcut multe eforturi pentru promovarea acestor instrumente, însă sigur, cu noile moduri de comunicare, mai ales prin optimizarea portalului Your Europe, am investit destul în asta, adică atunci când cetățenii au o întrebare, eh, pot să adreseze nu, eh, folosind Google sau altă rețea și apoi să, pentru a obține răspunsul să fie redirecționat automat pentru portalul, în, spre portalul Your Europe. Rezultatele au fost eh, destul de remarcabile. Am văzut că a crescut Uh, constant numărul de vizite pe portalul Your Europe. Avem uh, pe lună peste un milion de vizite, deci peste 12 milioane de vizite pe an. S-a făcut un studiu care ne arată acest lucru. Optimizarea a fost eficientă. De asemenea, pe Facebook suntem foarte activi și pe alte medii sociale, cum ar fi Twitter și așa mai departe. Recent a organizat un chat pe internet în legătură cu uh, recunoașterea calificărilor profesionale, atât pe portalul Your Europe, cât și pe Your Europe Advice cu experții de acolo. Au fost mai mult de 2000 de participanți activi pe chat. A fost un succes, se poate spune. Așadar, sunt exemple acestea ale eforturilor pe care le-am făcut pentru că aceste instrumente să devină mai eficiente în ce privește furnizarea de servicii pentru cetățeni și uh, firmele europene. Și, într-adevăr, uh, publicul țintă diferă. Aș spune că avem de-a face cu o un public care ne urmărește, care este format din uh, toți cei interesați de la nivel european, de la nivelul statelor membre, organizații și așa mai departe. Și atunci noi uh, facem prezentări, avem contacte cu, cu acest public, însă, de asemenea, avem și publicul în sens general publicul larg și pentru ei credem că media socială, de exemplu Facebook, ar constitui cel mai eficient mod de a ne face cunoscute instrumentele ca acestea să fie folosite mai mult. Mulțumesc! I was looking at your um, traffic lights. Ah, deci așa ca și cu semaforul în diferitele țări mă întreb cum uh, poate un utilizator să știe dacă semaforul e pe roșu într-un anumit domeniu, într-o anumită țară, ce se întâmplă. Pentru că, din câte mi se pare mie, unele zone rămân tot timpul pe roșu. Și cum putem să ajutăm? Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, întotdeauna putem să ne descurcăm mai bine și noi monitorizăm toate instrumentele de piață unică prin tabela de punctaj. Da, există acest grafic uh, după culorile semaforului și țările care apar în roșu nu și-au făcut temele și cele care apar în verde uh, și-au făcut treaba. Noi le monitorizăm prin diferite instrumente, Solvit și altele, și credem că, de fapt, nu putem decât să exercităm presiunea asupra statelor membre, pentru că atunci când tabela de punctaj este publicată și următoarea urmează de să fie dată publicității în curând, acum este în proces de consultare între serviciile interne ale Comisiei, dar atunci când va fi publicată, Ehm, statul membru se simte cumva în lumina reflectoarelor, se simte sub presiune și simțim uh, că se schimbă atmosfera în toate întâlnirile pe care le avem cu reprezentanții statelor membre respective. Comisia organizează întâlniri uh, uh, în mod regulat și Solvitul se întâlnește de cel puțin două ori pe an în cadrul unor ateliere cu statele membre, odată la Bruxelles, odată într-unul dintre statele membre și este o ocazie să analizez diferitele aspecte și dacă sunt aspecte uh, cheie, acestea pot să fie uh, soluționate în acel cadru. Există de asemenea o întâlnire între membrii rețelei Solvit tocmai pentru a uh, discuta despre eventualele dificultăți. Dar numai prin uh, această presiune între egali putem să ne descurcăm mai bine și am fi încântați să lucrăm mai de aproape cu membrii ai acestei comisii parlamentare ca să vedem cum putem să ne îmbunătățim comunicarea cu statele membre. Uh, ați putea, vă rog, să vorbiți cu secretariatul uh, comisiei noastre ca să vedeți cum puteți să folosiți experiența membrilor noștri pentru ca și ei să își adauge propria, propriul efort la presiunea la care se pune statele membre. Și ar fi interesant ca fiecare stat membru să știe uh, unde se situează țara sa membră în această tabelă de punctaj. E important să știm ce se întâmplă în, fie, în țara noastră pentru că noi uh, suntem foarte pricepuți la cere guvernelor să ne dea seama, mai ales dacă facem parte dintr-un partid care este în opoziție. Deci ar fi interesant ca membrii noștri să știe ce se întâmplă în statelor membre. Da, vă mulțumesc, așa vom proceda și vom uh, coopera cu secretariatul comisiei ca să ne organizăm uh, întâlniri cu eventualii deputați care sunt interesați, care vor să uh, um, facă mai multe presiuni asupra statelor lor membre și guvernelor respective. Mulțumesc! Se încheie întâlnirea și mâine dimineața începe la 9 și jumătate.